Domnul și domnilor, doamna Alessandra Moretti și-a prezentat uh, demisia din mandatul de deputat european, începând cu data 2 februarie 2015. Conform articolului 4, uh, Parlamentul constată uh, faptul că acest uh,